suspend ședința până la ora 15. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare celor care ați rămas până la sfârșit. Ședința se suspendă până la ora 15.